<clears throat> Dzień dobry, witam koleżanki i koledzy, kolegów. Bună dimineața tuturor, stimați colegi. Deschidem reuniunea de astăzi. Primul punct din ordinea de zi este o dezbatere comună pe marginea bugetului